Trebuie să începem voturile. After suspension. Please take your seats. Uh, Am o comunicare pentru dumneavoastră. Vă rog frumos să faceți liniște. Please take your seats. Mam ogłoszenie do Państwa. Pod oświadczeniem pisemnym. Comunicarea președintelui, declarația numărul 26 per 2011, uh, sumisă de doamna Sârbu, doamna Iegle, domnul Romeva Erueda și Ianuș Voitecovski, despre uh, gestionarea demografică în Uniunea Europeană. Este vorba despre o declarație care a fost semnată de o mare majoritate a membrilor și potrivit regulii 123 din regulamentul de procedură, această declarație va fi uh, inclusă în procesul verbal al uh, plenarei de astăzi, iar numele tuturor semnatorilor vor figura și ele Doamna Sârbu dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor Adina Vălean, Elizabeth Jäger, Raul Romeva și domnului Wojciechowski pentru efortul comun depus și tuturor celor care au semnat pentru sprijin. Cu ajutorul dumneavoastră, problema câinilor fără stăpân are acum șansa de a-și găsi o rezolvare corectă. Vă mulțumesc! Dziękuję. Koleżance, przechodzimy do... Mulțumesc. Trecem la voturi. Primul punct. Acordul dintre UE și Republica Capului Verde privind anumite